dorim să reușească Europa? Unde să facem investiții pentru a avea impactul maxim asupra vieții cetățenilor din Italia și de peste tot? Și tocmai de aceea, în luna mai a anului trecut, Comisia a făcut o propunere foarte echilibrată pentru viitor, cu un buget care să fie mai eficient și mai centrat pe chestiunile cele mai importante pentru cetățenii noștri. Comisia a propus, de exemplu, o creștere de aproape 3 ori pentru fondurile de migrație și securitate pentru a ajunge la aproape 33 de miliarde de euro. O creștere care a permis uh, bugetul de acțiune externe să fie mai eficace și mai flexibil pentru a reacționa alături de statele partener din vecinătatea Europei. Acestea sunt esențiale pentru Italia, ca o țară care și-a asumat atât de multă responsabilitate în acest domeniu. Vom face investiții pentru ca economiile noastre să fie mai competitive, mai productive și inovatoare. Există și o creștere de 50% pentru fondurile de cercetare, 50 de milioane și de asemenea susținerea procesului de transformare digitală în Italia. Investiții în viitor înseamnă și investiții în capitalul uman, prin educație și formare. Tocmai de aceea, Comisia a propus dublarea bugetului de 30 de miliarde de euro pentru programul Erasmus+, programul emblematic al Uniunii Europene de mobilitate. Dorim să creștem fondurile pentru toate programele educaționale și de uh, alt tip. 600, 6500 uh, de italieni au participat uh, în ultimul cadru al programului Erasmus. În cadrul CFM-ului dorim să plecăm de la succesul uh, planului pentru investiții în Europa, așa numitul Plan Juncker. Italia este unul dintre marii beneficiari, în jur de 58 de miliarde de euro investiții în economia italiană și Uh, în jur de 2000 de IMM-uri care au fost susținute. Planul Juncker a crescut investițiile private, dar și cele de natură publică în Italia. Toate acestea reprezintă un element pozitiv pentru că povara uh, fiscală asupra cetățenilor nu ar trebui să fie prea mare. Aceste investiții fac o diferență foarte mare peste tot în Italia. 17 milioane de euro au fost utilizate pentru rețeaua de spitale, 200 de milioane pentru a îmbunătăți calitatea și accesul la apă potabilă curată pentru peste 4 milioane de persoane și 500 de milioane de euro pentru accesul la internet de mare viteză, astfel încât foarte mulți cetățeni italieni să poată beneficia de accesul direct noul program pentru următorul buget Invest EU trebuie să meargă și mai departe cu încă 650 de milioane de euro de investiții. Toate acestea pot și vor face o diferență mare pentru Italia și întreaga Uniune. Și aceasta este cu atât mai adevărat cu cât uh, momentul economic este unul dificil pentru multe din economiile majore. Asta din cauza provocărilor globale, dar și celor la nivel național. Pentru creșterea economică e nevoie de încredere în rândul investitorilor și al cetățenilor. Încrederea este precum oxigenul pentru ei. Îți dai seama că nu mai este atunci când nu mai poți să respiri. Toate acestea sunt necesare pentru ocupare și locuri de muncă. Italia are o problemă structurală în acest domeniu de mulți ani și aceasta a afectat locurile de muncă pentru italieni. Pe de altă parte, un lucru pe care l-am repetat de multe ori, Italia este una dintre economiile cele mai creative din lume. Viitorul țării dumneavoastră este în mâinile dumneavoastră, așa că trebuie să faceți tot ce este necesar pentru a da drumul acestei creativități și pentru a oferi un viitor italienilor. Doamnelor și domnilor, iată au trecut doi ani de când am prezentat Carta Albă asupra viitorului Europei, cea care a fost uh, punctul de plecare al acestei dezbateri care ne așteaptă și pe viitor. Cinci scenarii diferite pe care trebuia să le analizăm pentru a alege. Însă, indiferent ce alegem, există un lucru la nivel orizontal între ele – și Italia are un rol central în construirea proiectului european. Europa are nevoie de o Italie puternică, așa cum Italia are nevoie de o Europa puternică. Și nu este o surpriză sau o întâmplare faptul că la începutul acestei uh, carte albe se află declarația lui Spinelli și a lui Rossi. Deci, uitându-ne spre viitor, cred că ar trebui să învățăm cu toții de la cei care au trecut pe aici înaintea noastră, pentru a construi o Uniune mai puternică și mai unită pentru generațiile viitoare, așa cum au făcut-o și ei pentru noi. Mulțumesc! Passiamo ora agli Trecem acum la intervențiile în numele grupurilor politice. Pentru început, domnul Manfred Weber, președintele Partidului Popular European. Domnule președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei, domnule prim-ministru, ați uh, vorbit, vorbind despre, ați început vorbind despre oameni de peste tot. Uh, Eu sunt din Bavaria, m-am întâlnit acolo cu cetățeni de toate felurile, cu toții avem vecini cu care vorbim în fiecare zi și când vorbesc cu ei îmi dau seama că problemele sunt aceleași, faptul că tinerii uh, pleacă peste tot uh, în Europeană și pentru a găsi răspunsuri la aceste probleme, cred că trebuie să găsim soluții mai concrete în ceea ce am auzit de la dumneavoastră astăzi. Ca să găsim răspunsuri la problemele economice, trebuie să ne dăm seama că Italia are rata de creștere economică cea mai scăzută din Uniunea Europeană la ora actuală, așa cum a spus și domnul Katainen. Asta nu este o problemă doar pentru Italia sau pentru alte țări precum Grecia, ci pentru întreaga Uniune Europeană, pentru că faceți parte din motorul european. Ce putem face, deci? Noi, pp ul considerăm că avem nevoie de investiții în Uniunea de astăzi și guvernul din Italia vedem că nu se poate pune de acord nici măcar pentru a construi un proiect care a fost deja aprobat între Franța și Italia. Noi considerăm că moneda stabilă este esențială pentru o economie puternică, pentru încredere. Și dumneavoastră, guvernul dumneavoastră, vă gândiți de câteva săptămâni dacă să rămâneți în zona euro sau nu. Noi considerăm că doar cu voința de reformare poți asigura un viitor țării tale și uh, țările sub program, Irlanda, Polonia, Grecia, Spania, au arătat că dacă vrei să faci reforme, atunci poți să asiguri uh, locuri de muncă pentru tineri. Au făcut reforme pe piața muncii, pe piața uh, justiției, a fiscală și chiar și în Germania s-a făcut uh, o reformă, Agenda 2010, care a reprezentat un punct de plecare pentru economia puternică de astăzi. Deci, Voința de reformă este esențială și îmi dau seama că guvernul dumneavoastră nu este atât de dornic să facă reforme la ora actuală. Credem de asemenea că un buget stabil este esențial pentru o economie puternică și nici aici nu vedem această voință la nivelul Italiei. În plus, investițiile din Uniunea Europeană în Italia am văzut că și aici este o problemă și asta este responsabilitatea dumneavoastră, nu a altora, ci a guvernului italian. Respectăm pe deplin faptul că sunteți aleși în mod democratic, aveți un mandat din partea cetățenilor italieni, însă e mai ușor să reprezinți o mișcare antielită și să câștigi alegerile decât uh, să rămâi la putere ca astfel de mișcare anti-elită. Probabil v-ați dat seama de asta între timp de cât sunteți la guvernare că au apărut noi elite. O altă chestiune importantă, cea a migrației. Noi, PP-ul, vrem să manifestăm toată solidaritatea noastră față de dumneavoastră, înțelegem mânia și supărarea cetățenilor italieni care de ani de zile nu au primit niciun semn de solidaritate. Italia a fost singură și tocmai de aceea considerăm că e nevoie de un mecanism obligatoriu de solidaritate la nivelul UE. Pe de altă parte, pentru noi este o problemă atunci când vedem că membrii Consiliului European vin aici și ne spun că propriile instituții nu reușesc să față, facă față în această chestiune. Noi am făcut-o, acum depinde totul de Consiliu. În ceea ce privește afacerile externe, aici vre vreau să vă mulțumesc că ați respectat abordarea europeană față de răspunsul oferit Rusiei. Nevoastră și guvernul italian sunteți dispuși să fiți de acord cu sancțiunile, ceea ce este un lucru bun. Înțelegeți uh, care este abordarea Uniunii Europene față de Rusia Însă în ultimele zile am avut dezbaterea pe tema Venezuelei. Pentru noi, PPE-ul, e clar că acolo e un dictator socialist, Maduro, care uh, a câștigat în mod nedemocratic alegerile cu susținere din partea armatei și care a blocat până și transportul de medicamente de care e nevoie urgente în această țară. Pe de altă parte, un parlament nou ales care își dorește un nou început și dorește să realizeze alegeri anticipate pentru președintele țării. Iată de ce Guairo are dreptate în scrisoarea pe care a trimis-o cetățenilor italieni atunci când spunea și vă întreba de ce dumneavoastră și guvernul italian nu mă susțineți, de ce nu susțineți forțele democratice din Venezuela. Cred că ar trebui să oferiți un răspuns la această întrebare dacă credeți într-adevăr într-o abordare europeană comună. Iată câteva comentarii pe care vroiam să vă fac. Vreau să vă mulțumesc de asemenea Uh, pentru faptul că v-ați luat un angajament față de modul de trai european. Pe de altă parte, spuneați că Italia este din ce în ce mai puternică, mai prezentă în dezbaterea publică. Nimeni nu are o problemă cu asta, dar problema noastră este atunci când e vorba de luarea de decizii pentru că dacă această putere și prezență înseamnă egoism, atunci nu este ok. Noi avem nevoie de un angajament, pentru că dacă toată lumea vorbește cu putere și cu tărie, atunci până la urmă nu avem decât uh, o orchestră de zgomote izolate și deranjante. Pe de altă parte, e nevoie ca cetățenii să fie mai aproape de acest proces de decizie. Steți aici, în fața Parlamentului European, toate partidele politice, toate forțele din întreaga Europa sunt reprezentate aici. Este un adevărat peisaj politic reprezentat aici. Cu toții reprezentăm cetățenii noștri și suntem aproape de ei. Nu suntem elite, suntem reprezentanți ai cetățenilor și tocmai de aceea aici este locul pentru a hotărâ viitorul Europei. Mulțumesc! În partea grupului socialiștilor și democraților are cuvântul președintele Udo Bulman. Domnule prim-ministru, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi aici, în Parlamentul European. Aceasta este Casa Democrației Europene, este casa pentru dezbaterea publică, dar este și casa vorbelor directe și permiteți-mi să încep cu aceasta și să vă împărtășesc îngrijorările mele. Mă îngrijorează faptul când un membru fondator uh, al Uniunii Europene, un guvern uh, al celei de-a șaptea țări industrializate din lume, duce propria țară într-o izolare politică astăzi. Asta în contextul în care avem, nu ne mai putem baza pe Washington, așa cum a fost în trecut, și avem uh, noi amenințări din partea Rusiei. Constatăm că economia dumneavoastră se îndreaptă către o recesiune și mai vedem și că producția industrială scade. În această situație, mă întristează faptul că um, s-a ajuns la escaladări uh, fără noimă între Franța și Italia. Ce e asta și în ce scop? Și știți prea bine acest lucru. Din astfel de conflicte nimeni nu are nimic de câștigat, nimeni nu are șansa să câștige. Este exemplară situație în care și Europa și țara noastră pierde. Popoarele uh, plătesc un preț mare. Italia și Franța sunt uh, mari parteneri comerciali. Volumul anual al tranzacțiilor este de 67 de miliarde de euro. Sute de milioane, sute de mii de locuri de muncă depinde de acest lucru, nu al elitelor, a oamenilor de rând, a celor din teren. Poporul italian nu își mai permite să piardă alte locuri de muncă. Anul acesta Italia va crește doar cu 0,8%, cea mai scăzută rată de creștere din Europa. Puteți spune că vrem să readucem demnitatea uh, celor care lucrează. Mi-aș fi dorit să faceți acest lucru. 75.000 de, mii de bărbați și femei și-au pierdut locul de muncă și mai mulți sunt prizonieri în locuri de muncă precare și instabile, în timp ce nenumărați tineri trebuie să plece din țară în căutarea unei vieți mai bune. Și dacă n-ar fi fost suficient, economiile familiilor din Italia au fost uh, puse în joc printr-un curs de coliziune calculat cu Comisia Europeană în privința bugetului. De ce a fost acest lucru atât de necesar? Doar uh, relații publice, marketing din partea unei singure persoane? A costat uh, 7 miliarde de euro doar în ultimele două luni și în ce scop, astfel încât Salvini să poată da vina pe Bruxelles. Domnul uh, Salvini are țap ispășitor pentru orice, dar nu are nicio soluție la nimic. Asta face parte din realitățile din Italia din ziua de astăzi. Pentru a distrage atenția de la mizeria economică, Salvini chiar dă vina acum pe migrație. Eu însumi am fost acum două săptămâni în Catania, și am avut ocazia să văd acolo cum 47 de oameni nu au putut părăsi o barcă de salvare timp de două săptămâni, printre aceștia numărându-se și minori, pentru erau de fapt prizonierii unei ideologii, pentru că au devenit uh, Uh, o minge în mâinile unei politici cinice. Asta nu este Italia pe care o cunoaștem, doamnelor și domnilor. Cunoaștem o altă Italie. Cunoaștem Marea Italie europeană cu Altiero Spinelli, De Gasperi, care niciodată nu ar fi sacrificat propria țară sau Europa pentru câștiguri pe termen scurt din punct de vedere politic. Înțeleg foarte bine de ce oamenii din Italia sunt dezamăgiți. Guvernul anterior din Italia a făcut uh, lucruri extraordinare, a salvat mii și mii de vieți de la înnec și Europa nu a reacționat cum trebuia, nu a dat dovadă de solidaritatea necesară. Dar cine va dezamăgit? Doar nu guvernelor pro-europene, cele care au vrut să ducă Europa mai departe. Spuneți-le oamenilor din Italia cine nu i ajută pentru reformarea Dublin. Sunt prietenii domnului Salvini, Alde Kaczynski, Orban, Kurz din Austria care blochează totul. Asta este realitatea. Haideți să spunem lucrurilor pe nume. Și sunt pro-europenii de la sea care au salvat oamenii pentru că asta trebuie să facem. Exist, mai există în continuare această Europa, mai există și această Italie, unde ambele luptă împreună. Această Italie extraordinară, această națiune extraordinară, Italia lui Spinelli și a lui De Gasperi. Și că mă uit la pescare din Italia, la pescare din Lampedusa, care în pofida legilor Bosifini, știind ce așteaptă, au continuat să salveze oameni. Văd asta și în cazul marinarilor de pe vaporul Digioti, care, deci un uh, vas al marinei propriei nații, care n-au avut dreptul să acosteze ci au făcut-o totuși în continuare și văd acest lucru și în cazul primarilor curajoși care pun la dispoziție spații de cazare. Există această Italie, Italia demnității umane și acestei Italii dăm mâna pentru că avem nevoie de ea dar uh, guvernul dumneavoastră trebuie să înceteze să ne arate această grimasă îngrozitoare a uh, neome a inumanității, pentru că asta nu are nicio legătură cu Italia. A venit momentul ca Italia să se ridice împotriva populismului și împotriva celor care ne ruinează patria. Italia are solidaritatea noastră și Italia uh, își deci regăsește locul în inima Europei împreună cu cei mai buni prieteni ai săi. Prima di dare la Înainte de a da cuvântul domnului Fito, care va vorbi în numele ECR, aș dori să reamintesc președinților grupurilor politice că dacă depășesc uh, timpul care le-a fost alocat, îl iau, uh, o fac în detrimentul parlamentarilor lor. Domnul Fito. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i urez bun venit uh, președintelui Consiliului Italian cu această ocazie și cred că e o ocazie foarte importantă pentru a putea să discutăm despre teme care țin de viitorul Europei și de rolul pe care îl are un, uh, îl joacă o țară, așa cum am văzut-o și în construcția uh, Comunității Europene Economice, rolul pe care îl joacă o țară fondatoare. E clar că este nevoie de un efort. Sigur că dezbaterile acestea riscă să fie dezbateri foarte generale, dacă nu chiar generice, și e clar că există foarte multe uh, implicații uh, când discutăm despre aceste lucruri, care niciodată, câteodată sunt chiar în contradicție cu realitatea pe care o trăim. Dar uh, sunt de acord cu unele critici care s-au făcut uh, în legătură cu Europa în ultimii ani, în legătură cu erorile pe care le-a făcut Europa în domeniul economic, în domeniul migrației, dar nu sunt de acord cu multe lucruri pe care le-am ascultat în uh, unele intervenții în același timp. Cred că e important să ascultăm toate aceste elemente și să încercăm să clarificăm lucrurile. Eu aș dori să vă dau exemple concrete, de exemplu ale unor contradicții pe care le-am auzit și care trebuie să-și găsească un răspuns. În momentul în care vorbim despre migrație, care e una din temele pe care guvernul dumneavoastră, mai ales la începutul acestei legislaturi uh, la nivel național, a desfășurat o acțiune care mi s-a părut utilă chiar pentru a încerca să găsească o soluție la o problemă cât se poate de concretă, adică pescarii uh, italieni nu sunt pe uh, mare să încerce să salveze migranții, ci încearcă să uh, protesteze împotriva normelor europene care li se impun în domeniul uh, pescuitului mai degrabă. Închid această paranteză și vreau să spun câteva puncte. În legătură cu migrația, suntem de acord, domnule președinte, însă la pactul global avem de fapt o nesiguranță totală a guvernului dumneavoastră. Dumneavoastră ați participat la adunarea ONU Ați spus că sunteți de acord cu pactul, după aceea nu v-ați dus la Marrakech, după aceea v-ați abținut. În legătură cu Venezuela, ați uh, vorbit despre rolul important al Europei astăzi. Ați spus că e nevoie să vorbim o singură limbă aici în Europa un sing- și trebuie să vă amintesc că ministrii de externe europeni, din cauza vetoului Italiei, singura care nu a fost de acord, nu a putut să recunoască președintele, n-a putut să aibă deci o poziție comună față de Venezuela. La fel ca și și în domeniul economic. În ceea ce privește analiza dumneavoastră, ea e corectă, dar îmi pare rău să vă spun că consecințele despre care dumneavoastră vorbiți sunt foarte greșite. Nu există alegeri pentru reformele structurale în politicile noastre de dezvoltare la nivel național, din contră chiar. Eu nu sunt de acord cu cei care se îngrijorează pentru că se crește deficitul în momente de dificultate economică. Întrebarea e de ce crește, cum îl și pentru ce creștem acesta. Pentru noi îl creștem pentru politici care cresc uh, cheltuielile publice în mod uh, structural. Asta e altceva decât reforme structurale. Și, pe de altă parte, astăzi și închei, domnule președinte, Unite este o zi uh, cumva uh, istorică, pentru că în timp ce noi suntem aici și dumneavoastră ne vorbiți despre dezvoltarea și creșterea de la noi din țară, ministrul dumneavoastră pentru infrastructură prezintă o, um, un proiect fantomatic și ne spune că proiectul TAV al TGV-ului Torino-Lyon trebuie să fie blocat. Uh, deci, domnule președinte, eu aș dori pe aceste contradicții să ne dați câteva clarificări. Poate că pentru ca concluzia dumneavoastră să fie realitate, ar trebui să facem o analiză și să trecem și la fapte după aceea. Și, din păcate, faptele nu merg în direcția bună nici pentru Italia, nici pentru Europa. Mulțumesc! Mulțumesc în numele ALDE. Vreau să dau cuvântul acum domnului Ghi Ferovstadt. Grazie. Eu vă proba- Mulțumesc. Eu voi încerca să vorbesc în italiană. Pentru că, pe lângă propria mea țară, eu, domnule președinte Conte, sunt îndrăgostit de Italia și de italieni. Pentru mine, de fapt, Italia e mai mult decât o țară. Pentru că Italia este o întreagă civilizație. În Italia s-a născut civilizația noastră europeană și timp de secole, artiști, scriitori, intelectuali din întreaga Europa au vizitat Italia măcar o singură dată în viața lor. A descoperi Italia însemna să vizitezi Italia. Florența, Roma, Napoliș și apoi puteai să mori. Așa ca Montaigne sau Goethe. Și de aceea, domnule Conte, astăzi uh, mă doare să văd degenerarea politică din Italia. Este o degenerare care nu a început de ieri, nu a început acum un an, cred că acum 20 de ani și impresia este că această țară splendidă a devenit dintr-un ferm apărător al Europei, un fondator a familiei noastre europene, uh, un fel de coada Plutonului. Asta este impresia în această sală. Și totul a început nu cu președintele Consiliului de Ministri Conte. Tu, Totul a început cu proasta guvernare a guvernului Berlusconi. Aceasta este o realitate. Proasta guvernare s-a mm, înrăutățit și mai mult sub uh, guvernul dumneavoastră, sub Salvinis și Di Maio, adevărații șefii acestui guvern. Un guvern cu un comportament, domnule Conte, uneori anti-european. Și chiar un guvern care uh, își uh, arată deschis ura față de alte state membre care fac parte din familia noastră europeană. Este guvernul italian cel care a um, împiedicat Uniunea Europeană să fie unită împotriva lui Madura și uh, Maduro și al recunoaște pe Guaida ca președinte interimar. Și de ce? Pentru că acest lucru se face sub presiunea Kremlinului, sub presiunea lui Putin. Asta este. Și din acest motiv trebuie să punem capăt uh, regulii unanimității la nivelul Consiliului. Și, și guvernul italian nu face parte din majoritatea din Consiliu care să decidă politica noastră în domeniul migrației și aziliului. Domnul Salvini e specializat în blocarea porturilor, dar bloacă și organizarea unei uh, adevărate Um, paze de coastă în Europa și blochează și o reformă a regulamentului Dublin și de aceea pentru mine este un comportament absurd pentru că Italia și cetățenii europeni sunt primii care trebuie să plătească datorită lipsei aceste politici europene. Și un al treilea exemplu, în ultimul an, guvernul dumneavoastră s-a făcut responsabil și de stagnare și pentru ziua de mâine, eu îmi fac griji în ceea ce privește recesiunea economică, pentru că guvernul dumneavoastră nu are o strategie pentru creștere, are doar o tactică pentru a fi reale și asta uh, făcând, uh, mergând pe datorie. Și voi încheia. Ultima astfel de tactică din partea guvernului Di Maio este de a abuza de funcția sa pentru a su- a susține vestele galbene, o mișcare populară care a devenit un grup de vandali, dau foc mașinilor, uh, distrug stațiile de autobuz, vandalizează magazinele. Și din mai chiar s-a întâlnit cu Christophe Chalençon. Îl știți pe Christophe Chalençon, domnule președinte? este cel care a cerut, nu o singură dată, de două ori, o lovitură de stat militar împotriva președintelui ales al Republicii Franceze. Felicitări pentru acest lucru. Acesta este comportamentul unei persoane irresponsabile și nu comportamentul unui vicepreședinte a Consiliului de Ministri a unei țări importante din Europa. Vă aduceți aminte, acum un an, pe 23 noiembrie 2017, Di Maio a scris o uh, scrisoare deschisă adresată lui Emmanuel Macron, exprimându-și admirația și mai sugera atunci că mișcarea 5 stele era de fapt mișcarea uh, italiană corespunzătoare în marș. E ridicol. Și de aceea, întrebarea mea adresată dumneavoastră, că cât timp veți mai fi marioneta uh, condusă de popușarii Salvini și Di Maio? Vă invit să faceți un lucru, să vă inspirați din compatrioții dumneavoastră iluștri, Spinelli, Ciampi, Giorgio Napolitano, Mario Draghi. Da, da, Giorgio Napolitano, da, un mare european cu mari idei și membru al acestui parlament și să nu uităm și pe buna mea prietenă Emma Bonino. Aceștia sunt oamenii și femeile care reprezintă măreția Italiei și care reprezintă rolul major al Italiei în Europa. Și, din păcate, ați uitat de toate aceste personalități, domnule Conte. Voglio ricordare... Aș dori să reamintesc tuturor um, parlamentarilor care intervin că nu e vorba de Parlamentul italian aici. Nu este o dezbatere cu privire la Italia, ci este o dezbatere cu privire la perspectiva Uniunii Europene în care vrem să discutăm propunerile Italiei. Eu vi sto ricordando il mio partito politico non Partidul meu politic nu susține uh, guvernul Conte. Vreau doar să avem o dezbatere care să nu se concentreze doar pe situația din Italia. Puteți spune tot ceea ce doriți, dar vă spuneam care este scopul acestei dezbateri. Doamna Forența, din partea GUE Angel, are cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în numele GUE Angel, să pun câteva întrebări domnului uh, președinte al Consiliului Italian, plecând de la convingerea că um, atunci când uh, se va întâmpla aceste lucruri vor fi importante pentru viitorul uh, Europei. Două opțiuni există, amândouă negative și foarte interconectate. Continuarea politicilor neoliberaliste și uh, o a unei unde, unui val reacționar și uh, trebuie găsită o construire, trebuie construită un spațiu de alternativă pentru uh, Europa care să se bazeze pe autodeterminarea femeilor, bărbaților, a tuturor europenilor și care să se bazeze pe posibilitatea de a combate obligațiile neoliberalismului pentru care Parlamentul acesta se bate, pentru că se bate pentru egalitate și care să poată să onoreze și promisiunile electorale ale acestui guvern care din păcate a cedat la politicile neoliberaliste. E vorba, de exemplu, de măsurile pe care nu le-ați luat la, def- la uh, uh deficitul uh, de PIB, nu ați, iar ați vorbit despre comerțul echitabil, domnule premier. Nu există o poziție pe CETA, pe uh, ISDS din partea guvernului dumneavoastră. Ați vorbit de politica de coeziune, dar guvernul european s-a grăbit deja să adopte o autonomie diferențiată care este de fapt o îmbogățire a bogaților. E vorba de o, um, contrarul politicilor de coeziune care ar fi necesare pentru spațiul mediteran așa cum a dat posibilitatea Uniunea Europeană. De asemenea, acest guvern a dat ok-ul pentru uh, pipeline-ul transatlantic, la care noi ne-am opus ca grup parlamentar. De asemenea, a mai uh, dur, a susținut uh, și o propunere pentru muncă gratuită, de fapt, care jignește demnitatea tuturor uh, milioanelor de italieni care lucrează în condiții precare. 12 milioane de um, persoane, dat, uh, conform datelor Oxfam, trăiesc în sărăcie. Dumneavoastră nu faceți nimic, nu faceți decât să reduceți progresiv impozitarea și nu faceți niciun plan pe problema salarială cu care se confruntă țara mea. Nu este nimic, de fapt, care să contrarieze neoliberalismul. Nu se interesează vizează guvernul acesta de fapt de viitorul Europei. Acest parlament a adoptat în 25 octombrie 2018, în urma unei agresiuni în Bari, din partea unor uh, militanți Casa Pound, o rezoluție care să fac, care să interzică statelor membre să recunoască orice formă fascistă, neonazistă um, și orice exprimare de genul acesta. Cer de aceea ca și guvernul italian să pună în aplicare această hotărâre. Și cum credeți, domnule președinte, că pot fi judecate relațiile dintre ministrul de interne italian și uh, reprezentanții Casa Pound, care este cu siguranță o mișcare neofascistă. Aș vrea să vă amintesc, domnule prim-ministru, că la rădăcina oricărui fascism, după cum ne spune Hannah Arendt, este ura celuilalt. Aceasta este ceea ce se întâmplă și cu migranții. Iar, uh, uh, după cum știți, din alte grupuri politice s-a vorbit și despre uh, alte evenimente similare. În momentul în care um, ele s-au întâmplat, am văzut astfel de um, manifestări. Din păcate, dumneavoastră nu dați semne de solidaritate. Am auzit și că ușile italiene au fost închise, porțile Italiei au fost închise pentru cele 59 de persoane care au așteptat pe mare. La fel, ar trebui să confirmați acordurile cu Turcia, că o să confirmați acordurile în domeniul uh, fluxurilor de imigrați. N-ați făcut referire nici la poziția Parlamentului European, care a cerut o reformă a regulamentului Dublin și un proces de relocare obligatoriu. Deci, continuați, domnule președinte, vă dau și acest grafic, tot dumneavoastră, să spuneți că prezența ONG-urilor pe mare nu face decât să crească numărul de veniri. Dumneavoastră n-ați făcut decât să uh, incriminați ONG-urile într-o țară civilizată, conform, confundând acest, uh, uh aceste ONG-uri cu traficanții. Deci, domnule premier, vă întreb de aceea, așa cum a întrebat, uh, au încerut și... Uh, alți primari să ne spuneți dacă vreți să continuați cu această oribilă politică de închidere a porților și de blocare a ONG-urilor. Credeți că un ministru care este urmărit pentru um, sequestrarea a 700 de persoane poate cu adevărat să dea explicații Uniunii Europene despre cum trebuie să arate viitorul Europei în domeniul migrației? Și acum închei. Pe 8 martie, domnule ministru, în toată Europa și în uh, Italia, vor ieși pe străzi femeile, feministele, acelea pe care dumneavoastră nu le-ați menționat deloc în intervenția dumneavoastră, nu e din întâmplare, ați făcut foarte bine. Pentru că atunci când guvernul acesta vorbește de drepturile femeile, vorbește numai de lucruri negative. Nu știu dacă dumneavoastră sunteți la curent că o delegație a Comisiei FEM a venit în Italia tocmai pentru a aborda problema uh, Uh, faptului că mulți doctori uh, de, uh, interzic dreptul la întreruperea voluntară a sarcinii. Iar așa cum s-a mai întâmplat acest lucru s-a întâmplat și cu femeile care cer diverse drepturi Uh, antiviolență care cer uh, să se ia măsuri, uh, dreptul la autodeterminare și un salariu minim european. Din aceste propuneri poate pleca cu adevărat viitorul Europei. Noi vom încerca continua să fim cele care luptăm pentru ca să salvăm Europa din naufragiul său și pentru a combate aceste politici ale guvernului dumneavoastră. Mulțumesc! Vi prego di parlare, vi prego di Președintele, vă rog să vorbiți mai rar, spune președintele, pentru că sunt dificultăți la interpreți atunci când într-o limbă precum uh, italiana, când vorbiți atât de repede și de multe ori mâncăm cuvinte, spune președintele, este dificil pentru interpreți. Vă mulțumim pentru acest comentariu. Acum, în numele verzilor ale, are cuvântul domnul Lamberts. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte al Consiliului, bun venit aici la Parlamentul European. Italia nu e văzută prea bine în cercul european și totuși dacă ne gândim la țara dumneavoastră ne vin în minte mai degrabă imagini pozitive. În Italia, cetățenii s-au pronunțat masiv pentru menținerea bunului comun a apei de domeniul public. Tot în Italia, cetățenii s-au pronunțat împotriva reîntoarcerii acestei energii nucleare, uh, care este atât de riscantă. Tot aici s-a, mișca- s-a născut și mișcarea Slow Food, care este un antidot față de junk food, care omoară societatea noastră la foc mic. Și tot uh, în Italia, uh, IMM-urile au reușit să creeze 3 milioane de locuri de muncă verzi. Și totuși, guvernul dumneavoastră, domnule Conte, ne confruntă cu o altă realitate și, practic, ne întoarce la momentele cele mai grele ale acestui continent. Ministrul de interne, care se consideră un adevărat patron al dumneavoastră, își afirmă visul de a expuza din Italia comunitatea romilor și sinti. Țara dumneavoastră este expusă în mod special schimbării climatice și se confruntă cu o posibilă recesiune economică. Și, așa cum ați arătat-o și în discursul dumneavoastră, întoarceți totuși spatele oportunității pe care o aveți acum de a transforma tranziția ecologică într-un motor de creștere economică. Ați putea să ascultați ce au de spus uh, Rosela Muroni sau uh, oameni uh, inovatori precum Katia Bastioli sau primari antispeculă cum ar fi Matilde Casa. Dar în loc să faceți asta, guvernul dumneavoastră uh, se destramă um, dezbătând despre proiecte faraonice, cum ar fi tunelul de la Vale di Susa sau cu exploatarea petrolieră în mare, ca să nu mai vorbim de procesul de betonizare a țării dumneavoastră atât de frumoase. Țara se confruntă cu o problemă bugetară foarte mare și dacă e adevărat că o parte a responsabilității revine predecesorului noastră, nimeni nu poate nega faptul că Italia a avut de suferit de pe urma politicilor de austeritate impuse în zona euro după tratatul de la Maastricht. Însă în loc să încercați să reconstruiți alianțe în zona euro pentru ca această monedă să aducă beneficii tuturor statelor membre, guvernul dumneavoastră alege calea confruntării teatrale și și sterile în același timp, care în loc să reducă riscurile, le face să crească. Țara dumneavoastră este în prima linie în fața provocării reprezentate de azil și migrație. Ați putea lua exemplu de la demnitatea și hotărârea lui Pietro Bartola, bar, medicinul la Lampedusa, sau de la Domenico Lucano, primarul din Riace, și totuși guvernul dumneavoastră face ca migranții să fie țapii spășitori uh, pentru toate relele din Italia și închide porturile uh, față de aceste nave care încearcă să salveze onoarea Europei salvându-i pe refugiați. Ați putea să întindeți uh, mâna Parlamentului pentru a adopta cu majoritate largă renunțarea la regula de la Dublin în profitul solidarității europene, pentru că reforma, așa cum a fost adoptată de Parlamentul European, răspunde practic exigențelor manifestate de guvernul dumneavoastră dar Movimento 5 Stele s-a opus, iar Lega s-a abținut. Guvernul dumneavoastră preferă să se asocieze cu cei care vor Europa fortăreață, abandonând Italia în voia sorții. Dacă problema migrației este o adevărată problemă pentru Italia, domnule ministru, cred că ar trebui să vedem ce au de spus cele două milioane de tineri italieni care au făcut deja o alegere, liberă sau nu, de a-și părăsi, părăsi țara în, ultimele, uh, în ultimul deceniu. Considerați, domnule președinte al Consiliului, că aceste politici confuze și contradictorii ale guvernului dumneavoastră îi vor face să se întoarcă acasă sau pe frații lor să rămână acolo? Noi considerăm din potrivă că doar făcând din Italia motorul tranziției ecologice, solidare și democratice în Europa, doar în felul acesta veți oferi un viitor țării dumneavoastră la înălțimea istoriei, la înălțimea locului care îi aparține în Uniunea Europeană. De partea noastră, noi vom fi alături de cei care se mobilizează și care doresc să promoveze aceste priorități pentru a avea o adevărată undă verde și civică în Italia. Mulțumesc! Mulțumesc acum în numele grupului FDD, doamna Egea. Grazie. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Katainen, domnule prim-ministru Conte, dragi colegi. Este a 17-a dezbatere cu privire la viitorul Europei. Riscul este că în timp ce discutăm viitorul, Uniunea să nu mai aibă nici măcar un prezent. Noi continuăm să considerăm Europa, pe care am fondat-o, ca fiind casa noastră. Însă Uniunea Europeană are nevoie de o profundă restructurare, pentru că a fost construită începând cu acoperișuri și uitând de fundație. Noi vrem să dăm acestei case o fundație solidă care să dureze în timp. Vrem o Europa mai justă, mai echitabilă, mai aproape de cetățeni. Fără să existe țări din Liga 1 și din Liga 2. Vrem ca uh, euro, uh, economia reală să fie mai importantă decât marea finanță. Vrem uh, justețe sociale, vrem o Europa protagonistă pe scena mondială care să nu fie îngenunchiată de mari puteri precum Rusia, China și Statele Unite. Vrem o Uniune nu doar cu numele, ci și în fapt. Și vă întreb, asta înseamnă că ești pentru sau împotriva Europei? Um, unii se uită cu suspiciune la alții, dar nu-și dau seama de ceea ce fac ei. Pentru că nu e corect să impui austeritatea Greciei și apoi să dai din numeri și să constați că nu a fost poate un lucru bun. Este corect să lași o singură țară să lași o singură țară să gestioneze problema migrației și uh, înseamnă oare să fii um, european, să combați introducerea într-o țară a acestui venit cetățenesc. Um, cei care nu vor acest lucru sunt uh, falși europeni, care au construit birocrație, uh, marele, marile finanțe departe de cetățeni. Trebuie să luăm exemplul Italiei, acolo unde astăzi are loc schimbarea. În șapte luni am, uh, am devoalat pe cei care devalizau băncile, am tăiat Uh, pensiile speciale la alpartarilor. Am scăzut TVA-ul, am început să plătim 30 de miliarde din datoriile administrației publice față de uh, întreprinzător și astăzi, în final, există acest venit cetățenesc. Am uh, demarat uh, reforma pensiilor pe care ne-a impus-o Europa în numele procedurii și din pactul de stabilitate și creștere, investițiile trebuie reluate și duse mai departe. Asta am promis cetățenilor și asta am realizat pentru că noi facem ceea ce spunem. Recentul raport pentru Italia din 2019 publicate prestigiosul Institut Eurisbesc consemnează o creștere cu 15% a încrederii cetățenilor în guvern față de anul trecut. Și nu ne-am mirat, pentru că este guvernul schimbării care, ascultând cetățenii, le dă o nouă speranță pentru viitor. De aceea ne acuză că suntem populești, domnule Conte. Așa cum ați amintit și dumneavoastră, dacă asta înseamnă să-i asculți pe oameni, atunci da, noi suntem populiști. Mult prea des însă în aceste săli, în aceste cuști, uităm să ascultăm poporul. Dragi colegi, de câte ori v-am cerut un semnal puternic pentru cetățeni, începând cu abolirea sediului dublu acestui Parlament, această structură în care suntem astăzi și pe care o ocupăm patru zile pe lună, costă 200 de milioane de euro în fiecare an și noi suntem prieteni ai francezilor și nu permit uh, nimănui să uh, spună că sprijinim uh, violența sau case. Pentru că cineva s-a, și-a permis să spună acest lucru de spre guvernul nostru. Vrem ca dublu sediu să fie anulat. Asta nu este un atac asupra democrației. Democrația nu este un privilegiu, nu poate fi un palat. Să începem și cu o tăiere a salariilor noștri, a pensiilor noastre, a monstruoaselor salarii a comisarilor, care înseamnă o palmă adresată cetățenilor. În acest sens am depus deja o inițiativă. Domnule președinte Tajani, acordați atenție acestei propuneri și susțineți-o. Astăzi toate acestea nu s-au realizat, dar le vom face noi datorită votului cetățenilor de la viitoarele alegeri și cu alte forțe ale schimbării. Am venit cu o echipă extraordinară de piloți la conducerea Italiei. Acum vom da alta la fel de capabilă la conducerea Europei. Pentru așa cum schimbăm Italia, vom schimba și Europa. Vă mulțumesc! Per informațione Ca informație generală, vă reamintesc că alegerea sediilor Parlamentului European nu este o competență a acestui Parlament, ci ține de competența statelor membre care au semnat un tratat. În ceea ce mă privește însă, doamnă Agea, vă reamintesc că am renunțat deja la banii care îmi uh, reveneau după ce nu am mai îndeplinit funcția de comisar. Are acum cuvântul domnul Bizotto în numele NF. Doamna Bizotto, mulțumesc foarte mult, domnule premier Conte. Dumneavoastră ați venit aici în Parlamentul European pentru a arăta cum arată primul guvern al schimbării din întreaga Europa. Un guvern care revendică cu demnitate și mândrie suveranitatea țării noastre. Un guvern care nu își pleacă capul și are curajul să zică nu la dictatura de la Bruxelles, să nu mai accepte ceea ce impune Berlinul. Și Uh, nu mai acceptă mărirea micului Napoleon Macron, ci în fine se ocupă de interesele poporului italian. În aceste uh, luni, guvernul dumneavoastră uh, și cu 5 stele a arătat că schimbarea este posibilă. Datorită lui Matteo Salvini s-a terminat cu migrația sălbatică. Prin decretul pentru siguranță s-a terminat cu businessul de imigrație clandestină. Prin cota 100 am uh, reușit în fine să terminăm cu legea uh, Fornero pentru pensii pe care o aplicam până atunci. Domnule președinte al Consiliului Conti, s-au făcut deja multe, dar mai sunt multe de făcut. Trebuie să dăm autonomia Venetoului, Lombardia, Emilia Romania, toate acestea își doresc autonomia. Trebuie să facem o reformă fiscală mare pentru a reduce impozitele. Trebuie să spunem foarte clar că Maduro este un dictator uh, comunist care trebuie aruncat la gunoi și că Italia este 100% pentru poporul venezuelan care își dorește libertatea. Președinte Conte, noi de la, Lega, de la Ligă suntem deja um, gata să acționăm, pentru că după Italia vrem să schimbăm de sus până jos toată Europa și o să o facem cu consensul uh, și consimțământul poporului italian, pentru că Liga lui Salvini va deveni primul partid din Italia și primul partid din întreaga Europa. Nu mai poate să fie Europa sclava băncilor și multinaționalelor. Gata cu Europa care să sufere sub austeritate. Gata cu Europa uh, lui Merkel, lui Macron, care vor să comande a poporului italian și să-l umilească. În Italia, cetățenii italieni decid ce se întâmplă, nu Merkel sau Macron. După alegerile europene vom avea forța și cifrele pentru a putea construi o nouă Europa, o Europa a popoarelor și a libertăților, o Europa care să fie capabilă să apere frontierele sale, să termine cu imigrația clandestină, să protejeze Made in Italy, să protejeze întreprinderile noastre și lucrătorii noștri. Domnule președinte al Consiliului Conte, suntem convinși că guvernul nostru va dura mult timp, pentru că noi toți avem o misiune pe care trebuie să o îndeplinim, să ne apărăm pământurile de birocrații de la Bruxelles, libertatea și suveranitatea poporului italian. Vă urez mult succes în munca dumneavoastră, domnule președinte Conte. La parola a Wolf. Nu... Mulțumesc, domnul Wolf, acum ne, neafiliat, vă rog. Venuto. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit aici, domnule președinte Conte. Este o adevărată bucurie pentru mine să vă văd astăzi aici, domnule președinte al Consiliului Italian hotărârea guvernului dumneavoastră pentru a rezista la axa lui Merkel și a lui Macron de a rezista presiunilor impuse de elita europeană ne arată astăzi. Am văzut voci care vă acuză de a fi fascist, antifeminist, antieuropean și așa mai departe. Meritați aplauze pentru toate acestea ați uh, inspirat uh, pe democrații de pe întreg continentul și din lumea întreagă. Guvernul dumneavoastră a arătat că Europa nu este o instituție care se numește Uniunea Europeană, ci un continent de națiuni străvechi cu popoare străvechi. Popoare străvechi, dar cu metode moderne. Câteodată poartă jachete galbene, câteodată votează pentru Brexit, câteodată, ca și colegii dumneavoastră de la 5 stele, utilizează uh, rețelele de socializare și uh, le utilizează pentru oamenii de rând. Tehnici moderne pentru voci obișnuite, voci care trebuie auzite. Dezbaterea de astăzi se referă la viitorul Europei. Domnule prim-ministru, dumneavoastră și guvernul dumneavoastră, colegii dumneavoastră, sunteți viitorul Europei. Bravo, bravo, bravo! Da ora la parola. Are acum cuvântul președintele Consiliului de Ministri a Republicii Italiene pentru a răspunde la primele întrebări care i-au fost adresate. Da, procedura intervențiilor spontane e după aceea. Bine. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Temele care au fost abordate sunt diverse, începând de la teme pur europene până la teme care țin strict de politica națională a guvernului meu. Voi începe și îmi cer scuze dacă nu voi uh, răspunde fiecare în parte, voi începe să grupez temele abordate. Încep cu o temă abordată în aproape toate intervențiile, tema migrației. Aș dori Sigur că fiecare poate avea o părere proprie, dar aș dori să reamintesc ceea ce a făcut guvernul meu concret, cum am abordat tema migrației și care este situația reală din teren și după aceea fiecare va trage concluziile. Ceea ce nu trebuie să facem este să ascundem realitatea faptelor din teren. De la începutul creierii guvernului nostru, am fost conștienți de faptul că migrația era o temă care diviza, o temă care a extenuat uh, țara noastră zeci de mii de sosiri în ultimii ani. O temă care nu a putut fi oprită mm, și datorită poliției noastre geostrategice, ne aflam uh, strict pe ruta de migrație, dată fiind proximitatea față de Africa. Știind ce s-a întâmplat, știind că o primire fără discriminare, așa cum s-a făcut în trecut, ar însemna o neintegrare, haideți să nu abordăm problema cu ipocrizie o primire fără discriminare înseamnă o lipsă de integrare. Un coleg de-al meu, un premier european, care pe tema migrației avea o abordare mai uh, îndepărtată, mi-a spus că a vizitat un oraș din nordul Italiei și mi-a spus Giuseppe, înțeleg care este problema voastră după ce a văzut pe stradă zeci și zeci de migranți. Cum am abordat această temă? Pe baza unei abordări structurale. Am înțeles că o urgență ne depășește pe toți, nu reușim să-i facem față și de aceea am uh, pus cap la cap o strategie în care enumărăm 10 obiective, începând de la politica față de țările de origine ale fluxurilor migratorii, până la țările de tranzit, la problema frontierelor europene și maritime, ceea ce nu este același lucru cu cele terestre, până la debarcarea, distribuirea, repatrierea celor sosiți. Vreau să vă reamintesc că Italia, la primul Consiliu European la care am participat la finele lunii iunie, a devenit o parte activă în ceea ce privește concluziile uh, adoptate atunci, unde se menționează prima dată principiile și eforturile împărtășite, unde s-a semnat pentru prima dată uh, un principiu și anume că cine debarcă în Italia uh, nu sosește într-o țară care nu face parte din Europa, ci într-o țară europeană. Însă, sigur, acele principii au fost afirmate atunci, însă punerea în practică se mai lasă așteptată. Am mai trecut consilii europene, dar de fapt, ne e greu să aplicăm uh, consecvent acele principii și asta cu siguranță nu din cauza Italiei.